euro este un proces și nu un eveniment unic. Nimeni nu trebuie să subestimeze deciziile luate de la crearea lui, aplicarea pactului de stabilitate și creștere, ratificarea uh, pactului uh, uh, fiscal, ratificarea mecanismului european de stabilitate și, nu, nu în ultimul rând, Uniunea Bancară. Dar, așa cum ați spus, domnule președinte, încă rămân multe de făcut și, așa cum Mario Draghi spune atât de des, dincolo de faptul că trebuie să realizăm Uniunea Bancară și să implementăm uh, guvernanța fiscală, economică și monetară întărită, aș menționa, din punct de vedere personal, uh, nevoia de a uh, face progrese pe bugetul Uniunii Europene, pe Uniunea de Capital, crearea unui ministru al economiei zonei euro și, nu în ultimul rând, să întărim legitimitatea democratică a Uniunii Monetare Uh, dând uh, ultimul cuvânt membrilor Parlamentului European, într-un cadru în care evident uh, ar fi vorba de acei membri care reprezintă țări care sunt membre în zona euro. Domnule președinte, în cadrul anilor mei la Banca Centrală Europeană de câte ori am fost audiat aici în Parlamentul European, m-am bucurat întotdeauna de cea mai puternică susținere morală atunci când a trebuit să păstrăm stabilitatea prețurilor și de asemenea să ne uh, angajăm la măsuri foarte în, între, îndrăznețe și neconvenționale, cum ar fi cumpărarea de datoria unor țări între 2010-2011, înainte de decizia luată de BCE sub uh, președinția lui Mario Draghi. Mesajele cheie pe care le primeam din Parlamentul European au fost două. Uh, fii credincios mandatului tău și uh, susține stabilitatea prețurilor, fii inovator și îndrăzneț atunci când este necesar ca să-ți îndeplinești responsabilitățile în momente excepționale de criză. Îmi exprim uh, recunoștința față de Parlamentul European și nu pot să nu spun că mă uit la Eurobarometru și văd că încrederea în Parlamentul European este, uh, pe care o au cetățenii europeni este uh, mult mai mare decât neîncrederea altor cetățeni europeni și cred că ăsta este rezultatul cel mai important uh, pe care, l-am, pe care îl menționez. Cum spunea Jean Monnet, nimeni nu poate ști astăzi care va fi forma Europei de mâine, pentru că schimbarea este imprevizibilă repet uh, aceeași uh, frază în engleză. Și, într-adevăr, schimbările sunt impredictibile. Uh, a spune că această remarcă este foarte adevărată începește viitorul Uniunii Europene, viitorul pe termen lung, dar, domnule președinte, aș spune că știm deja faptul că Europa viitorului va beneficia de o, o, o monedă unică credibilă, euro, și de Parlamentul European, un organism în care, care se bucură de încredere. Vă mulțumesc pentru atenție. La parola ora al președinte. Are acum cuvântul președintele Băncii Centrale Europene, domnul uh, Mario Draghi. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Eurogrupului, dragă Jean-Claude, stimați eurodeputați, cu mare plăcere mă aflu astăzi aici pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră primii 20 de ani ai monedei euro – euro este cea mai tangibilă reprezentare a integrării europene pe care o găsesc uh, încă, cu care au contact cetățenii europeni în viața lor de zi cu zi. Este așadar uh, bine că uh, sărbătorim aici cu aleși direcți ai tuturor cetățenilor. De-a cursul anilor, reprezentanții și liderii și uh, reprezentanții aleși în alte parlamente au recunoscut că pentru a asigura prosperitatea economică pe termen lung trebuie să activăm împreună și să înaintăm împreună. Suntem mai puternici împreună cu o piață unică avem o, un motor puternic pentru creștere uh, pentru a ne susține standardele de viață, de trai. Europa a apărat uh, standardele pieței unice. Astăzi, economiile noastre sunt integrate într-un fel care era de neimaginat în momentul când a fost gândită moneda euro. Exporturile inter-euro au trecut de la 13% până la 20% în ziua de astăzi, însă, în special lanțurile valorice se regăsesc peste tot în zona euro. Moneda euro a adus și două decenii de stabilitate a prețurilor în state unde acest lucru era doar o amintire. Prețurile stabile au întărit credința oamenilor în valoarea economiilor lor, ceea ce este o precondiție pentru economii, pentru prosperitate. Se pot crea investiții și, și locuri de muncă. Astăzi, provocările sunt globale și pot să fie rezolvate doar împreună. Acest, această muncă împreună permite statelor individuale să își rețină uh, suveranitatea. Suveranitate pe care altfel ar fi pierdută într-o lume globală. Vă mulțumesc! It is precisely in... Exact în acest sens, moneda unică a dat tuturor membrilor zonei euro o suveranitate asupra politicii monetare împreună cu uh, aranjamentele uh, monetare deja existente. Împreună am avut o voce la regleme- în reglementarea piețelor internaționale financiare. Un, o voce care a fost uh, fundamentală în uh, regândirea acestei arhitecturi după criza financiară. Însă, în anumite state, nu toate dintre beneficiile euro au fost uh, realizate pe deplin. Acest lucru în parte pentru că reformele la nivel național sunt necesare și ar fi necesare, de fapt, sub orice sistem monetar. Sunt necesare pentru a produce creștere durabilă, în parte pentru că Uniunea Economică și Monetară încă nu a fost încheiată s-au făcut mai progrese de când ne-am am fost loviți de criză, însă mai este mult de lucru. Și nu există nicio alternativă față de un viitor în care cu toții conlucrăm împreună pentru ca Uniunea noastră economică și monetară să fie o locomotivă a prosperității pentru toate statele membre. Parlamentul European va avea și a avut un rol fundamental în gândirea și uh, hotărârea viitorului nostru financiar. În trecut, împreună cu liderii europeni, Parlamentul European a luat deciziile fundamentale de a crea piața unică și, uh, în urma sa, moneda euro. Astăzi cu toții vedem beneficiile acestui angajament, al angajamentului dumneavoastră și vrem ca generațiile viitoare de europeni să beneficieze și ele de pe urma angajamentelor noastre. Astăzi, datoria noastră este să încheiem, să terminăm ceea ce a fost demarat uh, în urmă cu 20 de ani. Vă mulțumesc! mulțumesc, domnule președinte. Acum dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker. Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentul de astăzi este un eveniment surpriză. Amintiți-vă de cei care atunci când am lansat procesul care era menit să ne ducă spre moneda unică, spuneau că suntem nebuni. Și spuneau că, într-un fel sau altul, această uniune monetară între țări atât de diferite nu va putea funcționa. Unde sunt ei astăzi? Păi mai sunt deputați de aici sau din alte parlamente, jurnaliști de peste tot, profesori de drept, mai ales din Germania, profesor de științe economice tot din Germania, toată lumea spunea că intrăm într-o aventură care va duce Uniunea Europeană pe marginea prăpastiei. E, suntem departe de prăpastie, pentru că astăzi putem constata cu satisfacție, aproape cu bucurie și fericire, că munca pe care am făcut-o acum 20 de ani a fost încoronată de succes. Meritul pentru acest lucru revine celor care priveau spre viitor. Vreau să menționez doi dintre predecesorii mei în diferitele mele funcții pe care le-am sau le-am avut. Primul ministru luxemburghez Pierre Werner, fără care fără imaginația căruia acest lucru nu ar fi fost posibil, și Jacques Delors, care a fost un mare artizan al construcției monetare europene. Je pourrais y ajouter d'autres noms. Aș mai putea să mai adaug și alte nume, multe, dar nu chiar atât de multe pe cât ne-am imagina, nume de oameni a căror credință puternică în unitatea europeană uh, a făcut uh, să se întâmple acest efort. Eu, personal, am fost strâns uh, legat de aventura încununată de succes a monedei euro, eu și împreună cu alții, în special Jean-Claude Trichet, care a eu am condus în calitate președinte, de președinte al conferinței interguvernamentale 98, am uh, condus pe acest proces care ne-a dus la tratatul de la Maastricht. Partea monetară a tratatului de la Maastricht este o parte reușită, în timp ce partea politică a fost mai slabă. Și m-am gândit uh, la acel moment, mă gândeam în acel moment, atunci când am semnat tratatul de la Maastricht pe 5 februarie 92. De fapt, sunt singurul semnatar al tratatului care mai este în viața politică. În acel moment mă gândeam că logica, dinamismul monedei unice ne vor duce spre o creștere a integrării politice. Mare decepție că nu s-a întâmplat acest lucru, precum și către convergență economică și socială între diferitele țări membre ale zonei euro, și uh, speram că și acest lucru o să urmeze. Întotdeauna am considerat că principalul merit al uh, monedei unice revine băncii centrale europene, pentru că banca, în principiul său de independență, atât de contestat atunci când uh, a început să funcționeze în 91, deci independența acestei bănci a făcut ca niciodată să nu fie uh, contestată credibilitatea monedei nici de piețe. În francez, Era un francez care mă suna, nu știu. A, acum știu cine m-a sunat, m-am uitat. Președintele i-a sunat telefonul. That was yesterday. Uh, sans la Banque Centrale. Președintele Rea, uh, fără o bancă centrală independentă, și a trebuit să ne luptăm de câteva ori pentru a apăra independența băncii, moneda unică nu, ar fi, nu s-ar fi bucurat de succesul pe care îl are astăzi. Există puncte slabe. Am fost între cei care, alături de Jacques Delors și uh, de Stați și domnul Pierre Beregovoa, care de la început au pledat pentru integrarea economică a zonei euro. Asta este slăbiciunea faptul că integrarea economică nu este perfectă. Bun, nu o să fie niciodată perfectă, dar va trebui să facem mai mult în ce privește coordonarea politicilor economice și de asemenea bugetare și fiscale. Asta este o slăbiciune care rămâne și nu putem să uh, ignorăm acest lucru. Trebuie să relansăm această dezbatere esențială pentru construcția care ne așteaptă a fost criticată foarte mult politica zonei euro. Uh, știu, asta eu am fost președinte, și eu foarte personal, pentru că am fost președintele Eurogrupului în timpul cele mai mari crize economice și financiare. Da, sigur că au fost unele decizii grăbite uh, sau la care nu am reflectat foarte mult. Nu pentru că am încercat să-i pedepsim pe oamenii care muncesc sau pe oamenii care sunt în șomaș, ci pentru că reformele structurale, independent de regimul monetar în care te găsești, uh, rămân esențiale. Regret că am dat prea multă importanță influenței Fondului Monetar Internațional. Am fost uh, mai mulți, uh, în momentul declanșării crizei, am fost mai mulți responsabili politici care am considerat că Europa are suficient mușchi, o suficientă putere ca să reziste influențelor Fondului Monetar Internațional Dacă, de exemplu, statul California are dificultăți financiare, Statele Unite nu se duc la Fondul Monetar Internațional, ci la, apelează la fondurile federale și la guvernul federal. Ar fi trebuit să facem și noi la fel. Întotdeauna am regretat această lipsă de solidaritate care a apărut în momentul a ceea ce se numește de obicei criza greacă. Nu am fost suficient de solidari cu Grecia. Am jignit Grecia și am, am, uh, am, mă bucur uh, să văd că și Grecia, și Portugalia, și alte țări uh, au și au reluat, n-aș zice locul la sub soare, ci locul între vechile democrații europene, acolo unde ar trebui să fie. Ar mai fi multe de spus și nu o să spun astăzi totul, pentru că vreau să păstrez oarecum suspansul pentru memoriul meu și o să menționez acolo pe, toat, acolo pe toată lumea. Rămân convins de faptul că Uniunea Economică și Monetară este politica păcii făcută cu alte mijloace. Exact asta. Și de aceea vreau să vorbesc în numele generației mele, aici. Să mulțumesc tuturor celor care au mijlocit asta. Euro, moneda unică, este singura contribuție pe care a avut-o generația mea la completarea unității europene. S-au făcut foarte multe și nu ne-am fi imaginat că se poate întâmpla totul astfel, noi cei care am fost copiii războiului. Vreau să-i mulțumesc lui Helmut Kohl pentru asta, fără de care n-ar fi fost nimic posibil. Helmut Kohl și Theo Weigel au fost cei care au trebuit să implementeze Uniunea Monetară în uh, țara lor și mulți au trebuit să-și uh, părăsească patria în pregătirea acestui proces. Vreau să-i mulțumesc și prietenul meu, Vim Cop, care și-a pierdut viața uh, nu de mult, căci și el și-a adus contribuția și să rămânem fideli moștenirii acestor oameni. Mulțumesc foarte mult, uh, Jean-Claude. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul domnului Centeno, președintele Eurogrup. Grup, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei Europene, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, dragă Jean-Claude Trichet, stimați eurodeputați. Este o plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră ca să aniversăm 20 de ani de la lansarea monedei euro. Euro este una dintre cele mai mari realizări din istoria integrării europene. Moneda unică ne oferă o ancoră solidă pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere în Europa. Euro a devenit un simbol al identității europene a devenit uh, o idee populară în uh, rândul uh, țărilor europene, în momentul în care s-a ajuns să se bucure de cel mai mare sprijin de până acum. Este cea de-a doua monedă cea mai utilizată în lume și consolidează prezența Europei pe scena globală. Mulți au previzuit un eșec spectaculos pentru euro, însă iată că am dovedit că s-au înșelat în ultimii 20 de ani, nu întreaga perioadă a fost una ușoară. Am avut criza financiară și a datoriei suverane care a făcut ca moneda euro să fie supusă unui mare test. Neajunsurile din arhitectura Uniunii Economice și Monetare au ieșit la suprafață și totuși, iată, moneda euro a ieșit mai puternică din criză. S-a întâmplat mulțumită angajamentului politic național și mulțumită îmbunătățirilor majore întreprinse în cadrul instituțional european. Crearea mecanismului european pentru stabilitate și a Uniunii Bancare au fost momente care au consolidat uh, politic acest proiect. Astăzi, zona euro se bucură de, o, de un moment de extindere care a început în anul 2013, iar previziunile sunt pozitive. Au apărut și câteva riscuri și s-a pierdut un pic din uh, momentul uh, optim, dar uh, vedem că din ce în ce mai mulți oameni beneficiază de pe urma acestei expansiuni. De asemenea, la nivelul sectorului bancar, lucrurile s-au îmbunătățit treptat. S-au obținut foarte multe lucruri în acești 20 de ani și totuși e nevoie să facem mult mai multe pentru a ne asigura că zona euro este bine echipată și pregătită în fața unor viitoare crize. Eurogrupul și-a asumat rolul care îi se cuvine și a pavat calea către un acord la summitul din decembrie pentru a consolida moneda noastră unică. A fost cea mai mare reformă în afara contextului crizei. Acordul ne va permite să eficientizăm utilizarea Pactul European pentru Stabilitate și ne va permite ca sistemul de rezoluție bancară să fie unul mai credibil. De asemenea, liderii au fost de acord să creeze și un instrument bugetar pentru zona euro, pentru convergență și pentru competitivitate. Și cred că acest proiect, în timp, va putea face din moneda euro o monedă și mai stabilă și inclusivă. Acest dosar este prioritatea noastră în lunile ce vor urma. De asemenea, Eurogrupul va lucra și pe alte chestiuni foarte importante, cum ar fi uh, schema de garantare a depozitelor și uh, rezoluția activelor. Pas cu pas, iată, sporim rezistența monedei euro și felul în care aceasta funcționează. Astfel, țările din zona euro și cetățenii lor vor fi într-o mai bună poziție de a culege roadele monedei unice, pentru următorii 20 de ani și dincolo de asta. Nu putem să subliniem de suficiente ori faptul că euro nu a fost și nu va fi un scop în sine. Este un instrument pentru a spori prosperitatea cetățenilor europeni. Și este răspunderea noastră să ne asigurăm că moneda euro își ține promisiunea, mai ales în aceste vremuri nesigure. Este sarcina noastră să oferim prosperitate în societate, să existe incluziune în societate, să fie, să avem societăți cu mai puține inegalități. Mai puține egalități în statele membre și între statele membre. Închei exprimându-mi dorința ca euro să aibă viață lungă și puternică. Vă mulțumesc! Thank you very... Mulțumim foarte mult, spune președintele Parlamentului European. Și acum, în încheiere, o ultimă intervenție din partea președintelui Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, domnul Roberto Gualtieri. Dear presidents, Stimate domnilor președinți, stimați colegi, în numele Comisiei Econ aș dori să încep prin a saluta pe membrii foști și actuale a acestui Parlament care au contribuit la succesul monedei euro și care au uh, crescut supravegherea democratică și legitimitatea acesteia. În special aș dori să-i salut pe predecesorii no, mei, Flor, Pocau, Cristau, Paraz, eh, Pervanș Perez și Sharon Bowles și mă bucur că majoritatea dintre ei se află aici, astăzi. De la conceperea sa, euro a fost un instrument economic puternic și un proiect politic ambițios. În primul rând, moneda unică este o, un indispensabilă pentru piața unică, care a uh, intensificat integrarea lanțurilor valorice și puterea economiei noastre. În al doilea rând, după cum a reamintit președintele Draghi, euro este o precondiție pentru a păstra și a redresa uh, suveranitatea monetară și uh, într-o lume globalizată, în special pentru statele membre mai vulnerabile. În al treilea rând, moneda euro este o piatră angulară a unei uniuni, uniuni mai apropiate și mai puternice și a susținut unificarea, unificarea Germaniei. Și nu o să uităm niciodată vizi, viziunea și curajul lui uh, Helmut Kohl, François Mitterrand și Jacques Delors un euro puternic este o condiție fundamentală pentru, pentru a proteja și relansa modelul economic, social și politic european în fața schimbărilor contemporane. Cu 10 ani în urmă, când am aniversat moneda euro, uh, criza financiară urma să uh, scuture fundațiile acestui proiect. Însă, în ciuda faptului că proiectul era uh, neterminat, uh, puterea euro se află în uh, hotărârea politică comună de a-i păstra integritatea. Iar aici, rezultatul, uh, hotărârea PCE și a președinților săi a fost decisivă și moneda euro, euro i-a protejat pe cetățeni în timpul crizei. Și trebuie să distingem între euro și politicile economice din timpul crizei și anumite greșeli care au fost comise în acel moment. Lecția este că dacă vrem să ne uh, atingem obiectivele ambițioase, rezistența nu este suficientă și, suficientă și trebuie ca moneda noastră să uh, fie însoțită de o uniune socială și economică completă. Nu trebuie să așteptăm până la o nouă criză să dezvoltăm instrumentele necesare ca, pentru a asigura prosperitatea pentru toți cetățenii. Uniunea Europeană este o călătorie și e vremea să mergem mai departe. Sunt sigur că Parlamentul European își va juca pe deplin rolul. Ora verrà suonato. Acum ne va cânta quartetul un quartet ne va intona imnul european.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 Uh, Dragi colegi, continuăm acum cu sesiunea de vot. Văd că domnul Golniș, uh, îl, îl văd pe domnul Golniș că dorește să ia cuvântul, dar vreau să vedeți că suntem în întârziere semnificativă, deci intervențiile nu pot fi legate decât de regulile de procedură și repet. Foarte scurt, domnule Golniș, aveți cuvântul. Mulțumesc, vreau doar să reamintesc că faptul că unul dintre colegii noștri a murit uh, vinerea trecută, fostul uh, deputat domnul Bozo. A fost un om generos, un fost ofițer de poliție care și-a dedicat cariera politică a apărării cetățenilor uh, din zonele muntoase. Vreau doar să, să reamintesc acest lucru. Mulțumesc, domnul Borghe, mulțumesc, domnule Borghezio. Așadar, acum, domnul Golniș, și înainte a fost domnul Borchezio. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc articolul 25 și alte câteva articole privind uh, aplicarea statutului, între care aș uh, menționa 74. Pe 10 decembrie, uh, biroul deja a, de, iarăși a hotărât să amâne intrarea în vigoare până la 65 de ani a plății pensiei complementare pentru deputați, să reducă cu 5% suma plătită, să o dezindexeze și să ceară secretarul general să meargă și mai departe care, să zicem, uh, secretarul general câștigă de patru ori un deputat și pensia lui e complet protejată. Asta mi se pare cu atât mai anormal cu cât fondul de pensie complementară a, creat în 19, a fost creat în 1990 de Parlament. Colegii au plătit cotizații enorme timp de 15 ani, sperând, uh, cum li s-a indicat foarte clar pe documentele oficiale ale Parlamentului, că vor primi o anumită pensie. Deja uh, au fost afectate drepturile câștigate în martie 2009, dar uh, de atunci ni s-a promis că nu se mai schimbă nimic. Dar se invocă dificultățile financiare ale acestui fond de pensii. Dar Parlamentul este la originea acestor dificultăți pentru că odată cu adoptarea statutului unic al deputaților în 2009, Parlamentul a decis că nu vor mai fi primiți cotizanți noi în fondul de pensie. Deci logica fiind că Parlamentul uh, va uh, acoperi el cheltuielile acestui regim de pensie creat de el și dorit de el. Și vă reamintesc că acum, dragi colegi, că beneficiază unii deputați de o pensie fără să fi păstrat, plătit nicio centimă de cotizație. Uh, și încă de la vârsta de 63 de ani primesc această pensie. Deci, până unde vom merge în încălcarea drepturilor câștigate ale Parlamentului? Credem că vom proteja prestigiul instituției afectându-i pe cei mai vechi membri ai acestei adunări lucruri pe care nu, uh, nu le acceptăm față de cetățenii simpli. Mulțumesc, domnule uh, Golniș. Uh, Iau notă de această intervenție și veți primi un răspuns. Doamna Anderson, Martin Anderson. Under... Domnule președinte, regulile de procedură 22 și 45. Vreau să vă uh, atrag atenția asupra Lily Gervin, care este în greva foamei de 69 de zile, este membra Parlamentului, Lila Gervin, a fost arestată acum un an pentru că a condamnat uh, invazia din Afrin uh, a armatei turci, turce. Mulți membri ai Parlamentului nostru uh, au făcut același lucru. Ea este în greva foamei și este în izolare și vă cer, domnule președinte, să uh, examinați uh, uh, do, uh, cazul ei și să trimiteți o președintele o întrerupe, președintele, președintele o întrerupe pe vorbitoare. Nu respectați regulile de procedură. Doamna Gârba, ultimul vorbitor uh, pe care mi-ai dau cuvânt. Permite? Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să abuzez de generozitatea dumneavoastră o secundă. Am avut o dezbatere pentru a aniversa 20 de ani de monede de euro, un proiect de succes, însă uh, cele șase persoane care au intervenit de uh, succesul acestui proiect au fost bărbați. Sper să nu mai treacă, să nu mai trebuiască 20, să treacă încă 20 de ani până să se integreze pe deplin femeile în acest domeniu. Vă mulțumesc. Trecem la vot, înainte însă de a o face, am uh, o comunicare. Mai multe com- comite, comisii au decis să, să intre în insti- negocieri interinstituționale conform articolului 69c, aliniatul 1. Rapoartele care constituie mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina uh, plenarei. Uh, Conform articolului 69C aliniatul 2, membrii sau grupurile politice care au ajuns la pragul mediu trebuie să pot să sugereze, pot să ceară înscris până mâine, miercuri 16 ianuarie la ora 24, ca decizia de intrare în negociere să fie supusă la vot. Dacă nu se va înregistra o solicitare de vot în Parlament în legătură cu decizia de a intra în negocieri, Comisiile vor demara aceste negocieri. Trecem acum la primul raport uh, al domnului Pospișil, instituirea ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamentele de control VAMAL. Vot unic prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. Votul este închis. And that has been approved. Uh, Se aprobă Domnule Pospișil, aveți cuvântul. Yes, sorry, sorry, President, Mr. Pospisil can't be here. Mă scuzați, domnule președinte, domnul Pospisil nu este astăzi aici, dar cere o retrimitere la comisie. Mulțumesc, vom vota prin ridicare de mâine această cerere. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Yes, deci trimitem înapoi la Comisie. Uh, acum, raportul Valero încheierea acordului prin statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania. Vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And that has been adopted. The next... Se adoptă. Următorul raport raportul PREDA, protocolul acord de parteneriat și cooperare între comunitățile europene și statele membre ale acestora pe de-o parte și Republica Cârgăstan pe de altă parte pentru a ține seama de aderarea Republicii Croației la Uniunea Europeană. Înțeleg că domnul PREDA dorește să ia cuvântul. Nu e cazul, atunci trecem vot cu apel nominal. Votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And that has been adopted. Se adoptă. Încă o dată, un alt raport al domnului Preda, acordul, cu prinz... acordul cuprinzător între UE și Republica Kyrgyzstan. Nu am primit niciun fel de obiecții scrise în ce privește adoptarea recomandării conform uh, regulii 113, uh, deci recomandarea este adoptată. Acum, raportul Van de Camp, conducerea autonomă în transportul european, vot unic, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Montero de Aghiar, utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător auto pentru transportul rutier de mărfuri. Amendamentul 32 și 33, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 28 și 34, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 29 și 35, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentele 30-36, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentele 31-37, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Respinse. Votăm propunerea Comisiei. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Așadar, Parlamentul European și-a încheiat uh, prima lectură. Trecem la raportul Fielner retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe, acord provizoriu, amendamentul 40, uh, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 41, votăm prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, uh, Parlamentul a votat în prima lectură. Trecem acum la raportul doamnei Grapini, instituirea programului VAMA pentru cooperare în domeniul VAMAL. Votăm amendamentele de la 1 până la 61 în bloc, prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm propunerea comisiei, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Doamna Grapini, doriți să luați cuvântul? Doamna Grapini, doriți să luați cuvântul? No, Mrs. Grapini, we'll take the floor just... Nu, doamna Grapini dorește să ia cuvântul, dar încearcă să găsească un microfon care să funcționeze. sometimes we can't be the technology. Uneori tehnologia nu poate fi înfrântă.

modificarea statului Băncii Europene de Investiții. Deci, încă o dată, această modificare a statutului Băncii Europene, vot unic, vot cu apel nominal, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Milner uh, gender mainstreaming European uh. Trecem acum la raportul Milner, integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European. Votăm alineatul 6, uh, textul original. Votăm prin ridicarea mâinii prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Alineatul 13, text original în două părți, ambele prin ridicări de mâini. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă. Verificăm, dacă îmi permiteți, votul este deschis, votăm electronic. Votul este închis. Respins. Uh, Alineatul 17, două părți. Prima parte, cine este pentru, ridicați mâna, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. And that has been adopted. Adoptat. Alineatul 20, text original, două părți. Prima parte, prin ridicare de mâini, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. And that has been adopted. Adoptat. Votăm marinatul 21, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou, votul este deschis, votăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. Aș aprecia foarte mult dacă colegii ar ridica mâna mai vizibil. Alineatul 24, 3 părți. Prima parte votăm prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. A doua parte, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A treia parte votăm prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 27, două părți, prima parte. Cine este pentru? Vreți să verificăm? Deschidem uh, verificarea la a treia parte, alineatul 24. Votul este deschis, votul este închis. adoptat. Încă o dată, dragi colegi, aș aprecia foarte mult dacă ați ridica foarte clar mâna. Nu e un, un vot foarte lung. Alineatul 27, două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abținere adoptată. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Adoptată. Alinatul 28, două părți. Cine este pentru prima parte? Împo a, a, pentru împotrivă. Adoptată a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Alinatul 33, două părți. Prima parte, vot apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Vot cu apel nominal votul de la alinatul 34. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Alinatul 35. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Alineatul 36, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Adoptat. Apel nominal la 39, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 41, două părți. Votăm prin ridicare de mâini. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua uh, pentru împotriva abțineri trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. A fost adoptat alineatul 45, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul este deschis, votăm electronic. Votul este închis. Adoptat. Alineatul 52 părți prin ridicare de mâini. Prima parte cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. E mai puțin strâns decât am crezut. Este adoptat, dar vă rog, ridicați mai clar mâinile. Votăm acum uh, considerentul J, uh, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la considerentul S, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. adoptat. Considerentul U, votăm prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul V, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm rezoluția asupra amendată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptată. Felicitări. Trecem acum la raportul domnului Marinescu, întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, vot unic, începește întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, votul este deschis, votul este închis și se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum raport, la raportul Hayes, evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reformarea sectorului public. Votăm rezoluția prin vot cu apel nominal. Votul este deschis. The vote is... S-a închis votul. Și se adoptăm. Felicitări. Trecem la raportul JIP. Uh, mandatul în trimisului special ONU în ceea ce privește promovarea libertății de religie și a credinței în afara Uniunii Europene. Votăm uh, rezoluția prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Avem acum raportul Marisa Matias și Ernest Urtasun, egalitatea de gen și politicile fiscale în Uniunea Europeană. Textul original, aliniatul 1, două părți, prima parte, ridicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 3, text original, doriți o verificare, nicio problemă, aliniatul 1, a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge Alineatul 3, text original, ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem mai departe. Amendamentul 2, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge la diferență de 4 voturi. Acum amendamentul 3, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Textul original, subtitlul Corporate Taxation, ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Neatul 13, text original. Revenim. Verificarea textului original de la subtitlu s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Da, îmi cer scuze, spune președintele, dar vă rog să mă ajutați ridicând mâinile. Textul original, uh, aneatul 13, prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aneatul 14, nu, îmi pare rău, a fost clar, spune președintele. Aneatul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Text original, titlul Taxation of Capital and Wealth. Pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Prin apel nominal, amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 6 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge la diferență de un vot. Trecem mai departe, latul 26, text original prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Trecem la alineatul 28, text original, ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 32 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 36 prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, ad, se adoptă. Aneatul 41, amendamentul 8, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 9, ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J, text original prin două, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e mai la limită, deschidem uh, votul pentru verificare. S-a închis. Se adoptă. Considerentul CAP, amendamentul